Doamna Forența este raportor. Vom vorbi în cadrul aceleași dezbateri și despre responsabilitatea întreprinderilor și a doua raportoare astăzi este doamna Tiziana Beghin. Am să dau cuvântul celor două raportoare, doamna Forența și doamna Beghin. Vă rog, aveți uh, cuvântul pentru patru minute, doamna Forența. Presidente, eh, gentili colleghe e gentili colleghi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar. Raportul uh, pe care vreau să-l prezint în această seară se referă la aspecte fundamentale ale politicii comerciale a Uniunii Europene și anume strategia comercială și standardele privind drepturile omului, standardele sociale, de mediu și strategia uh, privind responsabilitatea socială uh, corporativă. În acest raport trebuie să ne asigurăm că uh, Trebuie respectate standardele atunci când vorbim despre politica comercială. Deci nu cred că trebuie să sacrificăm drepturile sociale și drepturile omului um, în favoarea creșterii economice. Prea des uh, am văzut uh, un decalaj foarte mare în ceea ce privește mm, vorbele și punerea lor uh, în aplicare. Și aș vrea acum să fac câteva observații pentru a relansa angajamentul Uniunii Europene de a proteja drepturile omului, drepturile sociale și de mediu, precum și democrația și statul de drept în cadrul politicii comerciale. Nu putem să continuăm ca înainte. Brexitul uh, și uh, lipsa de încredere a cetățenilor europeni în Uniunea Europeană ne arată că trebuie să schimbăm datele problemei. Fără această schimbare, proiectul european riscă să uh, naufragieze. Politica comercială trebuie să urmeze aceeași cale. Există negocieri uh, importante care pot avea consecințe pentru toți cetățenii europeni, TTIP uh, sau uh, CETA. Și cu toate aceste negocieri uh, apar de fiecare dată îngrijorări majore legate de drepturile omului, de drepturile sociale și de mediu și îngrijorări legate de raportul între creșterea economică și democrație. Uh, și deschid o paranteză, doamnă comisar. Cred că este greșit să nu implicăm parlamentele naționale în ratificarea CETA. Avem nevoie de mai multă democrație, avem nevoie uh, de mai multă participare. Uniunea Europeană joacă un rol major în comerțul internațional Uniunea Europeană este exportator de servicii, dar și importator și suntem uh, pe prim plan uh, pe piețele internaționale, fie că vorbim uh, despre activitățile noastre în cadrul OMC, fie în cadrul acordurilor economice și de investiții. Noi facem parte din acest proces contradictoriu al globalizării Astăzi, efectele sunt inegale. Sunt efecte inegale între țări, dar și in, în interiorul acelorași țări. De aceea, rolul Uniunii Europene este esențial. Parlamentul European a reamintit de mai multe ori înainte că este necesar ca unul dintre obiectivele politicii comerciale să fie reprezentat de relațiile internaționale, de respectarea drepturilor omului, a drepturilor sociale și a mediului. Și tocmai acesta este obiectivul uh, raportului nostru. Pentru prima dată în Comisia INTA am elaborat un raport cu privire la uh, monitorizarea, urmărirea rapoartelor publicate în 2010 și am făcut o evaluare al cărei scop este de a oferi um, câteva indicii comisiei. A fost o muncă laborioasă. Uh, și am uh, lucrat cu, cu raportorii din umbră cărora aș dori să le mulțumesc uh, cu această ocazie. Și am colaborat de asemenea cu DEVE, AFET uh, și FAM. Și am uh, insistat pe aspectele importante ale politicii comerciale. În primul rând, coerența legislativă. Politica comercială a Uniunii Europene trebuie să fie elaborată în coerență cu politicile privind uh, drepturile omului, uh, drepturile sociale și de mediu. De asemenea, trebuie să garantăm egalitatea între femei și bărbați. Și dorim de asemenea în Comisia INTA să integrăm și dimensiunea de gen. Trebuie să ținem cont de aceste chestiuni de gen. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Forența! Signora Tiziana. Doamna Tiziana Beghin, acum 5 minute. Grazie, signor Presidente. Signora Comisaria, colleghi. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Ce înseamnă comerțul internațional. De multe ori când ascultăm uh, dezbaterile aici, avem senzația că este un obiectiv în sine. Dar nu este așa, dragi colegi. Acest comerț trebuie să fie un instrument pentru a atinge alte obiective, și anume croissant, uh, creșterea, ocuparea, o condiții de viață mai bune pentru toți trebuie să facem în așa fel încât uh, marile puteri să răspundă uh, nevoilor tuturor cetățenilor. Comerțul nu este un scop în sine. Mă mândresc cu conținutul acestei uh, rezoluții. Am reușit să stabilim priorități pentru ca politica comercială să fie mai eficientă, mai egalitară. Recunoaștem oportunitățile ex existente și dorim o politică care să, lup să lupte, să intervină pentru IMM-uri, să-i sprijine pe agricultori, pe prestatorii de servicii și pe industriași. Avem nevoie de noi piețe. Mă gândesc, de exemplu, la Australia, Noua Zeelandă, Mercosur. Știm că comerțul nu este o simplă oportunitate și nu putem avea întotdeauna, nu putem câștiga întotdeauna pe toate fronturile, însă statele membre trebuie să uh, propună și politici pentru a-i compensa pe cei care au de pierdut de pe urma globalizării. Este mai bine să prevenim decât să vindecăm și tocmai de aceea vorbim despre uh, Uh, studii, despre, de studii de fezabilitate, exante și expost și despre instrumente de uh, protecție comerciale. Uh, vorbim despre acordarea statutului de economie de piață Chinei, vorbim despre protecția um, indicațiilor de origine și despre protecția proprietății intelectuale. Trebuie să respectăm drepturile și să ducem un comerț echitabil și favorabil dezvoltării durabile. Astăzi trăim uh, rezultatele unui lanț de producție mondial cu o valoare adăugată în fiecare uh, parte a acestui lanț, însă trebuie să se respecte anumite condiții și în acest, uh, în acest lanț Uh, trebuie să știm, uh, de exemplu, dacă un produs a fost uh, produs de sclavi sau de copii. Trebuie să prevedem mai mult control um, în agricultură, de exemplu. Um, de asemenea, avem, căutăm noi parteneri, noile um, acorduri de liber schimb trebuie să prevadă uh, sancțiuni foarte clare când nu sunt respectate drepturile omului, normele sociale și de mediu. Și de asemenea am dorit să existe anchete inclusiv la solicitarea Parlamentului European. De asemenea, în rezoluție sunt prevăzute elemente uh, privind uh, ISDS uh, care ar putea să um, um, dezavantajeze pe cei mai vulnerabili. Tocmai de aceea avem nevoie de negocieri deschise, transparente, fără reuniuni secrete fără um, activități uh, în culise. Parlamentul European trebuie să fie implicat în uh, aceste negocieri și trebuie publicate și toate mandatele Consiliului și Comisiei. Trebuie să consolidăm move on the right or on the left. Yeah, Thanks. Quindi Așadar, noile mass media mm, au uh, multiplicat posibilitățile de participare în, uh, la viața politică și făcând parte dintr-un partid care tocmai așa Um, a venit la putere, uh, considerăm că uh, tocmai aceste uh, mijloace trebuie folosite de comisie pentru a-i asculta pe cei care sunt primele părți interesate, și anume cetățenii. Poate că într-o bună zi negocierile la acordurile comerciale vor fi transmise în direct și nu se vor face în spatele ușilor închise. Poate că este un vis, dar eu cred că este un vis frumos. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare. Mulțumesc. Begin. Mulțumim, doamnă Beghin. Acum, în numele Comisiei, doamna comisar Cecilia Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, și domnilor. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc Comisiei INTA și celor două raportoare, doamna Forența și doamna Beghin, pentru munca la aceste rapoarte importante. Dezvoltarea durabilă în politicile comerciale este un domeniu în care Parlamentul și Comisia sunt absolut uh, de acord și au un angajament clar. Noua politică comercială a Comisiei a inclus dezvoltarea durabilă în centrul său, stabilește un plan ambițios și global pentru UE, arătând că politica comercială nu se referă doar la creștere comercială, ci și la susținerea valorilor noastre comune, justiție socială, respectarea drepturilor omului, standarde de mediu înalte. Această strategie, care se bazează pe progrese deja făcute de când Parlamentul a adoptat în 2010 cele trei rezoluții în acest domeniu, în primul rând introducerea unor capitole obligatorii de dezvoltare durabilă în toate acordurile de liber schimb, întărirea dimensiunii pentru drepturile omului, de asemenea dimensiunea de gen în evaluările de impact și, în al treilea rând, reformarea sistemului de preferințe generalizate al UE și anume sistemul SPG+ cu bună guvernanță. Avem parteneriate cu actori cheie pentru a promova schimbări în, în situații unde există uh, situații foarte grave, cum ar fi, de exemplu, pactul pentru Bangladesh. De asemenea, dorim uh, o mai mare transparență pentru companii și informații de natură financiară, implementarea ghidului internațional și principiile de responsabilitate socială. UE a fost un adevărat lider în ultimii ani pentru a urmări integrarea dezvoltării durabile în toate politicile sale, un angajament care a fost recunoscut la nivel internațional de către parteneri comerciali și organizații internaționale. Însă, bineînțeles, nu este de ajuns, trebuie să facem încă multe. Din acest punct de vedere ne-am stabilit niște priorități pentru a avea o implementare eficientă a capitolelor de dezvoltare durabilă, o mai bună legătură cu cooperarea pentru dezvoltare, incluzând aici și Agenda 2030, promovarea unor lanțuri de aprovizionare uh, responsabile pentru a integra obiectivele de dezvoltare durabilă ca uh, strategii principale. Raportul în ceea ce privește noile investiții strategice arată cât de important este să promovăm locurile de muncă și dezvoltarea și agenda care se centrează pe uh, dezvoltare durabilă și drepturile omului. Ținem cont de cererea ca politica comercială a UE să se centreze în special nu doar pe aceste chestiuni, ci și pe uh, industria de prelucrare. Comerțul și industria productivă a fost o adevărată prioritate în ultimele decenii și, bineînțeles, va rămâne astfel și pe viitor. Este un pilon esențial în acordurile comerciale pe care le avem. Comisia salută atenția care a fost acordată coerenței între politicile comerciale și celelalte politici ale UE și de aceea Comisia încearcă să integreze diversele domenii de politici, ținând cont de drepturile în domeniul muncii, drepturile omului, dezvoltarea țărilor partener, incluzând aici și capitole de dezvoltare durabilă în toate acordurile noastre negociate. Salutăm faptul că Parlamentul acordă prioritate sistemului OMC și sistemului multilateral de negociere, cu care sunt absolut de acord. Noi considerăm că dezvoltarea multilaterală este cea mai eficientă și cea mai echitabilă atunci când este posibilă. Susținem cererea Parlamentului de a ajunge la un rezultat echilibrat în, la capitole precum agricultura, în acordurile comerciale. De asemenea, vom promova industria productivă și celelalte domenii care sunt prioritare pentru noi. Ținem cont, de asemenea, de părerea exprimată în ceea ce privește statutul de economie de piață pentru China. După cum știți, Comisia realizează o analiză de impact aprofundată pentru a vedea ce se întâmplă și cu anchetele antidumping pe care le avem referitoare la China și vom avea o dezbatere pe această temă în următoarele săptămâni. Parlamentul cere de asemenea o mai mare reciprocitate pentru achizițiile publice care trebuie să fie mai deschise. Este un domeniu unde există într-adevăr un dezechilibru și ținem cont de acest aspect atunci când reformulăm mandatele sau când negociem acordurile de liber schimb pentru a avea un uh, nivel mai uh, egal la achizițiile publice. Vă mulțumim de aceea pentru aceste rapoarte cu recomandări foarte utile. Multe dintre ele se referă la elemente care au fost deja preluate la nivelul comisiei, dar bineînțeles trebuie să facem mai multe și așteptăm să lucrăm împreună pentru a avea politici comerciale eficiente și durabile și responsabile în același timp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum, din partea Comisiei AFET, doamna Godelive Kishot Rohol, dar văd că nu este în sală. Atunci, din partea Comisiei DEVE, doamna Maria Dolores Sanchez Caldentei. Vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Malmström, E de neacceptat uh, uh, felul în care multe companii nu sunt responsabile de nimic în lume. În calitate de raportor pentru DV, cred că este esențial să se respecte principiul coerenței la nivelul politicilor, în special pentru comerțul internațional. Trebuie să se respecte și declarația de la ONU în ceea ce privește dreptul la dezvoltare, un drept uh, absolut inalienabil și respectarea suveranității statelor pentru a avea politici care să țină cont de interesul cetățenilor lor. Avem nevoie de un tratat um, obligatoriu pentru ca companiile să respecte normele de mediu și drepturile omului. Uniunea Europeană ar trebui să susțină lucrările ONU în acest sens și nu să le blocheze. În plus, clauzele noastre în domeniul comercial nu sunt bune la nimic, așa cum se întâmplă în cazul Mexicului. Ne-am săturat să vedem cum companiile nu sunt niciodată responsabile față de diversele încălcări. Dacă se vorbește despre extremism și radical, faptul că cere multinaționalilor să respecte drepturile omului, atunci mâine de partea cui veți fi, doamnă?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 raport, mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor lucrătorilor și rolul OIM, Organizației Internaționale a Muncii. Trebuie să nu uităm că responsabilitatea socială trebuie să fie aplicată de către marile companii. Însă există și dumping social și de lucru și negocierile sunt întotdeauna dificile. În state terțe trebuie să ne asigurăm că discriminarea socia- socială um, este încheiată. Trebuie să combatem această realitate. Tratatul de la Lisabona este în tratatul de la Lisabona este prevăzut uh, sunt prevăzute acordurile comerciale, dar ele nu pot fi uh, încheiate fără a ține cont de necesități. Mulțumesc. Doamna Saifi acum, în numele AFET. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc raportoarei doamna Forența pentru cooperarea bună pe care am avut-o pe acest raport. Din 2010 au fost făcute progrese de către comisie, iar comerțul uh, continuă să uh, contribuie la prosperitatea relațiilor internaționale și la respectarea standardelor în materie de mediu, drepturile omului și drepturi sociale. Există un capitol privind uh, dezvoltarea durabilă și există eforturi ale Comisiei pe plan internațional și toate acestea trebuie să continue și să fie consolidate. În acest uh, sens, trebuie să cerem OMC-ului să țină cont mai mult de aspectele de mediu și sociale. Acțiunile Uniunii Europene trebuie să meargă mai departe și trebuie să acordăm o atenție deosebită sistemelor SPG Plus și să îmbunătățim aceste sisteme pentru ca convențiile să fie cu adevărat respectate. Pe de altă parte, există anumite inițiative care trebuie să fie uh, întreprinse și continuate și mă refer la pactul privind durabilitatea Uh, lansat după drama de la Rana Plaza. Comisia trebuie să-și continue politica în ceea ce privește responsabilitatea socială întreprinderilor și să extindă aceste principii și la alți parteneri comerciali. Și aș vrea să uh, reiterez o cerere care a fost deja formulată în 2010 și căreia nu i-a fost dată nicio urmare. Comisia trebuie să prezinte cât mai rapid o inițiativă legislativă care ne va permite să punem capăt muncii copiilor și muncii forțate. În fine, aș vrea să subliniez importanța a punerii în aplicare efi- eficiente, efective a acordurilor și a angajamentelor asumate în deplină transparență. Este important ca Parlamentul să fie inclus mai mult în procesul de monitorizare. Referitor la strategia comercială a Uniunii Europene, îi mulțumesc doamnei Begin pentru eforturile depuse. Este important uh, să se respecte principiul uh, reciprocității Uh, în centrul relațiilor între Uniunea Europeană și partenerii săi comerciali. Trebuie să acordăm o atenție deosebită produselor sensibile, mai ales uh, produselor agricole, uh, prin aplicarea de tratamente specifice. Uh, fiind raportor uh, pentru avizul Comisiei AFET, uh, trebuie să vă spun că politica comercială trebuie să promoveze și să protejeze valorile fundamentale ale Uniunii Europene și încurajăm Comisia Europeană să-și continue eforturile de comunicare și de informare a cetățenilor și să ofere acces la documentele de negociere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum în numele Comisiei DEVE dau cuvântul uh, domnului Ian Zahradil. Un minut și jumătate, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cu tot respectul față de colegii din diverse grupuri politice și cu păreri diferite, nu pot să dau undă verde acestei atitudini care este contrară strategiilor UE pentru că uh, agenda comercială este prea politicizată. Cred că cele două nu sunt contradictorii, ci complementare și cred că este un instrument de dezvoltare esențial care aduce creștere și bogăție și de aceea, pe termen lung, poate să ducă la dezvoltarea drepturilor umane și sociale. De aceea susțin strategia angajamentului și nu a condiționalității politice. Cred că uh, partenerii noștri trebuie să fie tratați pe picior de egalitate și un astfel de tratament va aduce un punct de plecare bun pentru dialog și cooperare. Și în special uh, un acord de liber schimb care tocmai a fost uh, încheiat între UE și Vietnam, cred că poate fi utilizat drept model foarte bun în acest sens. Cred că țările în curs de dezvoltare au nevoie de standarde de mediu și sociale, însă care să țină cont de nivelul lor de dezvoltare economică și socială. Și acele cerințe uh, obligatorii care sunt uh, impuse, o atitudine care devine, din păcate, din ce în ce mai populară aici uh, la noi. O astfel de atitudine nu poate fi decât dăunătoare pentru ei, contraproductivă și aceasta înseamnă, de fapt să exportăm protecționismul de la noi spre ei, un lucru pe care nu-l pot accepta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zahradil. Și acum, din partea Comisiei IMCO, domnul Schuster. Un minut, vă rog. Domnule președinte, dragi colegi, cu noua strategie comercială, Comisia Uh, are pretenția de a promova un comerț bazat pe valori. Însă, până în ziua de astăzi, această pretenție nu este pusă în practică. Um, chiar dacă există capitole de mediu și de drepturi ale lucrătorilor, însă multe dintre capitolele de mediu sau de durabilitate uh, sunt insuficiente. De multe ori uh, lipsesc metodele de, de soluționare a conflictelor și Um, chiar dacă textele sunt în regulă, de multe ori realitatea nu corespunde cu ce scrie în text. De aceea considerăm că în toate acordurile cele două părți trebuie să uh, își asume uh, și să aplice normele Organizației Internaționale a Muncii, să uh, se combată în mod activ nerespectarea acestor norme. Trebuie să facem în așa fel încât uh, să existe o monitorizare obligatorie și o implicare a societății civile și a sindicatelor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Schuster. Señora diputada eh, Inmaculada eh, Rodriguez. Doamna Rodriguez Pinheiro Fernandez, acum vă rog și Vorbim aici de naționalisme și de populism care pun în pericol democrația europeană. Avem nevoie de un răspuns clar pentru a ajunge la o Europa mai bună și mai puternică. De aceea trebuie să schimbăm politica comercială pentru ca cetățenii să vadă că acordurile comerciale sunt bune pentru a-și îmbunătăți viața și pentru a promova valorile europene în lume. Prevederile legate de drepturile omului, drept, uh, standardele de mediu, standardele sociale trebuie să fie obligatorii și serviciile publice trebuie să fie excluse în cadrul negocierilor. Însă nu are niciun sens uh, dacă avem obiective bune, dacă implementarea și evaluarea lor nu este posibilă. Salut comunicarea făcută de comisie, însă cred că există elemente care lipsesc, așa cum arată raportul doamnei Beghin ne, nu trebuie să se utilizeze politica comercială pentru dimensiunea de gen, pentru ca IMM-urile să profite pe deplin de pe urma beneficiilor comerciale și e nevoie de o mai mare coordonare între politica comercială și cea industrială. S-au făcut progrese, însă e adevărat că mai sunt multe de făcut pentru a ajunge la un comerț echitabil. Și în încheiere, aș vrea să mulțumesc celor două raportoare pentru munca excelentă și pentru eforturile făcute de a ajunge la un consens. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, doamna Șaranțova, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Ce ne așteptăm noi de la noua strategie comercială? În primul rând, nu trebuie să fie business as usual, nu trebuie să fie ca până acum. Pe de altă parte, vrem ca toți, uh, tot mai mulți cetățeni să fie interesați de aspectele comerciale, dar tot mai mulți uh, se tem uh, de impactul potențial al problemelor comerciale. Trebuie să găsim noi modalități de a comunica aceste lucruri mai eficient pentru a aborda îngrijorările cetățenilor. Asta înseamnă să spunem nu tuturor formelor de protecționism, propunându-ne în același timp să promovăm un comerț echitabil echitabil și responsabil. Sunt convinsă că o implementare adecvată a strategiei ar trebui să înceapă cu un inventar al uh, tuturor negocierilor în curs. Pentru asta trebuie să alocați uh, la nivelul Comisiei resurse umane suficiente. Uniunea Europeană nu prea dă dovadă de seriozitate atunci când uh, vedem că negocierile durează mai mult de 12-15 ani. Trebuie să avem priorități mai clare și să obținem rezultate. Există trei domenii importante importante în politica comercială viitoare. În primul rând, promovarea dimensiunii digitale a comerțului internațional, în al doilea rând, facilitarea schimburilor în sectorul serviciilor și, în ultimul rând, furnizarea unor noi oportunități de business companiilor noastre și mai ales IMM-urilor. Uh, doamnă comisar, succesul politicii comerciale va fi măsurat de cât de bine companiile europene pot accesa piețele străine și cât de eficient putem să răspundem la problemele lor zilnice. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc în numele Comisiei Agri, doamna Esther Heranz Garcia. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră, pentru că au ținut cont de avizul Comisiei de Agricultură, pentru că sectorul agriculturii este unul din capitolele cele mai delicate în cadrul negocierilor cu țările terțe. Acordurile de liber schimb pot aduce multe beneficii, dar pot pune în pericol viitorul anumitor sectoare agricole vulnerabile. De aceea este nevoie de clauze de excludere sau măsuri speciale. Toate aceste măsuri pot fi nocive în sectoare cum ar fi, de exemplu, carnea de vită, fructele și legumele și așa mai departe. De multe ori, agricultura a fost monedă de schimb în negocierile comerciale cu țările terțe, lucru care n-ar trebui să se reperte pe viitor. Pe de altă parte, în negocierile cu țările terțe ar trebui să se introducă uh, o reciprocitate completă, dacă se poate, în ceea ce privește standardele sanitare și eliminarea taxelor vemale, care reprezintă un obstacol uh, cu, pentru multe state. În ultimul rând, aș vrea să insist asupra importanței uh, imaginii Uniunii Europene uh, în ceea ce privește indicațiile de origine în țările terțe. Aceasta ar trebui să fie o condiție de nerenunțat în negocierile pe care le avem pentru acordurile comerciale. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum din partea grupurilor politice, din partea grupului PPE, domnul Valesa, vă rog. I have three issues. First of all trei lucruri aș vrea să spun. Am o problemă generală cu noțiunea că liberul schimb este în mod natural uh, în beneficiul Uniunii Europene și că aduce în mod automat prosperitate și locuri de muncă. Nu sunt împotriva liberului schimb, însă nu îmi place cât de ușor am ajuns să acceptăm că liberul schimb este bun ca și când ar fi un adevăr de la sine înțeles. Este... Apoi aș vrea să spun că ne lipsesc cunoștințele uh, Uh, sau uh, cei din circumscripțiile noastre nu cunosc uh, politicile noastre comerciale, ceea ce le face mai puțin eficiente. În afara Bruselului, oamenii și companiile află despre inițiativele noastre prea târziu pentru a putea să le influențeze. Trebuie să găsim o cale de a, influen- de a informa de inițiativele noastre comerciale pentru ca ei să poată participa la elaborarea lor. Și nu în ultimul rând, avem nevoie de un mecanism pentru uh, asociațiile comerciale uh, din, uh, din Bruxelles, astfel încât ele să și reprezinte industriile europene. Trebuie să ne asigurăm că um, aceste asociații cu care discutăm reprezintă interesele cetățenilor europeni și industriei europene. Mulțumesc. Acum, în numele grupului SND, domnul David Martin. Două minute, vă rog. Thank you, President. The Mulțumesc. Grupul SD uh, salută comunicarea Comisiei și uh, aceste aspecte. Însă ceea ce este pe hârtie e simplu, însă acum vrem ca Comisia să își îndeplinească promisiunile și nu suntem convinși că negocierile comerciale actuale reflectă cu adevărat aceste valori noi. În ceea ce privește anumite condiții, într-adevăr, comerțul poate să aducă creștere durabilă și locuri de muncă Tocmai uh, am avut uh, a cincea aniversare a uh, acordului între Uniunea Europeană și Corea și schimburile au crescut cu 50%. Aceasta este o realizare semnificativă și companiile și lucrătorii noștri au beneficiat de pe urma acestui acord. Însă, așa cum au spus și antevorbitorii mei, nu putem să uh, nu spunem că comerțul uh, nu este în beneficiul tuturor. Trebuie să ne asigurăm uh, că comerțul este în beneficiul uh, cât mai multor oameni. De aceea avem nevoie de politici care să promoveze creșterea și trebuie să avem și fondul de ajustare la globalizare. Grupul meu a promovat întotdeauna acordurile de liber schimb ca modalități de promovare a valorilor europene și Salutăm uh, trimiterea la dezvoltare durabilă, drepturile omului, comerț uh, echitabil și lupta împotriva corupției și evaziunii fiscale. În această privință, Reiterăm în raport uh, că acele capitole privind uh, comerțul și dezvoltarea durabilă trebuie să fie consolidate pentru ca partenerii noștri comerciali să implementeze cu adevărat aceste reguli. Suntem de acord cu doamna comisar că proliferarea acordurilor de liber schimb nu trebuie să fie în detrimentul uh, sistemului de acorduri multilaterale. Pentru noi, OMC este încă uh, o garanție pentru că oferă garanții în ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor uh, comerciale internaționale prin aplicarea unor reguli uh, unitare în comunitatea comercială. Mulțumesc. Acum, în numele grupului uh, ECR, doamna Emma McClarkin. Un minut și jumătate, vă rog. Thank you. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și uh, raportorilor pentru că susțin această strategie comercială și acordurile de liber schimb. Acest raport reprezintă un mandat clar de deschidere și dezvoltare a relațiilor comerciale la nivel global și reprezintă un stimulent pentru a avea astfel de acorduri în folosul consumatorilor. Există și câteva reticențe, dar pe ansamblu acest raport reprezintă un pas în direcția cea bună și mă bucur că s-a recunoscut aici și rolul concurenței pentru uh, consumatori și importanța susținerei intereselor publice, cum ar fi, de exemplu, achizițiile publice și uh, recunoașterea importanței Americii Latine și uh, beneficiile pentru IMM-uri în această regiune. Există totuși uh, îngrijorări uh, în aceste acorduri în ceea ce privește instrumentele de achiziții publice și uh, protecția geografică pentru produsele agricole. Toate acestea arată că există o agendă protecționistă și probabil că vor duce la un răspuns defensiv în detrimentul deschiderii piețelor și uh, în detrimentul intereselor europene în cadrul negocierilor. UE are nevoie de o agendă liberală, deschisă, ambițioasă, pentru ca aceste acorduri să nu fie doar în mod continuu negociate, ci și implementate și ratificate. Doar în felul acesta vom da dovadă de seriozitate atunci când e vorba de creștere și locuri de muncă muncă. Mulțumesc, doamna McClerkin, și acum din partea grupului ALDE, doamna Mariție Șache. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Comerțul este un element din ce în ce mai important și în politica noastră externă. Este un mod de a folosi uh, piața internă la nivel global pentru a asigura standarde mai ridicate pentru oameni și planetă. Lumea se schimbă rapid, uh, statele din Golf sau China um, câștigă în pondere economică și mm, tocmai de aceea aceste inițiative uh, sunt o necesitate, nu un lux. Mă bucură mm, că Comisia a pus valorile în miezul uh, strategiei comerciale. Asta își doresc și cetățenii volumul comerțului a crescut foarte mult în ultimii ani. Guvernele statelor membre, dar și uh, uh, Parlamentul European au decis să folosească puterea noastră economică pentru a obține cele mai bune decizii la nivel global. Și sunt convinsă că toate aceste părți și toți acești actori vor continua să joace acest rol. Este foarte ușor să ne plângem de Bruxelles care uh, nu publică uh, documente, când uh, chiar și noi la Parlamentul European nu putem avea acces la documente din cauza guvernelor. Este necesar ca uh, să fie asigurată participarea cetățenilor miniștrii uh, de comerț uh, sunt în cei mai în poziție să se, refecte, să se refere la um, chestiunile strict comerciale. Uh, apoi, dacă există elemente um, care pot fi mai bine abordate la nivel național, acolo trebuie abordate. Vă mulțumesc. Thank you well. uh, on behalf uh, GE Group, deputy Mulțumesc, domnul Scholz, acum un minut și jumătate. Domnule președinte, doamnă comisar, am avut dezbateri în UE, TTIP, CETA uh, și altele. Și iată, uh, opinia publică și-a îndreptat privirea către aceste acorduri comerciale. De aceea salutăm această dezbatere. Comisia are un program de lucru foarte încărcat încărcat și acum a venit cu o strategie uh, comercială pentru viitor. Este esențial, bineînțeles, ca și Parlamentul European să contribuie. Îi mulțumesc și uh, doamnei raportor uh, pentru eforturi. Prin uh, raportul uh, doamnei Forența, se vorbește despre standarde de mediu, drepturi, drepturile omului, responsabilitatea uh, întreprinderilor și despre cum aceste elemente au fost luate în considerare și vor, sunt și vor fi luate în considerare în politica comercială. Considerăm, din punctul nostru de vedere, că comerțul trebuie să se bazeze pe solidaritate și echitate economică. Propunerea noastră de rezoluție alternativă a fost depusă uh, pentru că considerăm că rezoluția celorlalte grupuri nu propune decât parțial ceea ce este necesar. Este subliniat, într-adevăr, comerțul echitabil, însă ideea principală a strategiei este în continuare să se uh, asigure interesele marilor uh, companii uh, pătrunderea pe piețe chiar în, uh, în dezavantajul celor mai vulnerabili și chiar al IMM-urilor europene. Cred că tocmai de aceea colegii, Comisia și Consiliul ar trebui să revizuiască mandatul Um, pentru negocieri. Există un astfel de mandat alternativ organizat de multe ONG-uri pe care aș dori să, și-aș dori să fie folosit. Un cartonaș albastru din partea domnului Șani, vă rog. 30 de secunde. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, egyet fogok érteni önnel abban, hogy kiemelt figyelmet. Mulțumesc. Nu pot decât să fiu de acord că trebuie să acordăm atenție valorilor sociale în uh, negocierile comerciale. Însă, oportunitățile oferite de paradisuri fiscale nu pot fi um, confundate cu standarde sociale. Vi se pare că există o posibilitate ca paradisurile fiscale să fie într-adevăr interzise ele, așa ar trebui, pentru că există mai multe state membre care exploatează astfel de paradisuri fiscale. Vă rog, aveți cuvântul pentru răspuns. Într-adevăr, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră că paradisurile fiscale ar trebui eliminate. Avem nevoie de o abordare um, cuprinzătoare, holistică. Nu putem, uh, în politica um, comercială să nu avem în uh, vedere aceste lucruri. Pe de altă parte, trebuie să vedem și care întreprinderi fac apel la paradisuri fiscale. Și tocmai pentru asta standardele uh, sociale trebuie să fie o uh, premisă. Bun, nu mai este timp, dar poate continuăm discuția altă dată. Mulțumesc acum în numele verzilor, doamna Ska Keller. Un minut și jumătate. Mulțumesc, le mulțumesc și raportoarelor pentru cooperarea fructuoasă. Noi, Verzi, considerăm că comerțul poate fi un instrument important uh, pentru a promova drepturile omului și pentru a promova protecția mediului, dar spun uh, uh, poate pentru că există un potențial care este departe de a fi uh, valorificat. Și uh, problema este că adesea comerțul crește inegalitățile și situația aceasta trebuie să se schimbe. De aceea Eh, doamnă comisar, cred că strategia dumneavoastră comercială este un pas în direcția potrivită. Acum însă eh, trebuie să trecem de la aceste vorbe frumoase despre drepturile omului eh, și drepturile legate de mediu la acțiuni concrete. În schimb, Comisia propune sancțiuni comerciale împotriva țărilor partenere care nu readmit migranți. Deci, în loc să avem sancțiuni pentru încălcări ale drepturilor omului, sancționăm țările care nu nu își închid suficient de mult uh, granitele și cred că colegii sunt de acord cu mine că este o abordare greșită. Este momentul să ne ajustăm uh, politica comercială pentru ca aceasta să contribuie la justiție socială, la egalitate și securitate în Uniunea Europeană. Comerțul trebuie să contribuie la drepturile omului și la dezvoltare și trebuie să fie coerentă cu aceste politici, atât în Uniunea Europeană cât și în străinătate, de ambele părți ale înțelegerii. Mulțumesc! you. Mulțumesc, domnul uh, Christopher Fjellner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă reamintesc încă o dată care este realitatea. 19% din PIB-ul uh, mondial, din uh, PIB-ul mondial a devenit acum 30% din PIB-ul mondial și uh, suma globală s-a mulțit de 5 ori și totuși 38% din populația lumii trăiește în sărăcie. Există deci uh, o legătură directă între cele două, între bogăția mondială și sărăcie. Problema cu care ne confruntăm este nivelul de dezvoltare, pentru că în ultimul timp ne-am dat seama că există o evoluție care a fost înregistrată față de anii 90, o evoluție care s-a bazat pe protecționism, pentru că existau foarte multe măsuri de tip protecționist care au fost luate în lumea întreagă, și asta a dus la un fenomen foarte important, pentru că au existat o serie de măsuri care au facilitat uh, comerțul. Încă din 1995 am avut uh, o reducere a taxelor vamale până în 2008 și cu toate acestea alte lucruri nu s-au schimbat. Deci trebuie să știm să utilizăm dezvoltarea, să uh, vedem ce se întâmplă cu schimbările care pot fi făcute. Trebuie să luăm taurul de coarne și să vedem ce se întâmplă cu uh, fluxurile de produse, de date și să nu uităm care sunt prioritățile noastre, să nu cădem uh, în capcana celor care spun că avem nevoie de și mai multe obstacole comerciale. Dar este greu aici la Parlament pentru că este vorba de o adevărată polemică care poate duce și la mai multă sărăcie. Mulțumesc și acum doamna Kirtan Darling pentru două minute. The UK referendum show... Mulțumesc. Referendumul britanic a arătat că uh, Multe persoane se simt nesigură globalizării, simțind că beneficiile acesteia nu sunt împărțite în mod echitabil. Uniunea Europeană este acuzată de acest uh, dezavantaj, dar eu cred că poate contribui la uh, compensarea acestor uh, defecte, făcând progrese acasă, dar și permițând partenerilor noștri comerciali să, ridic, să ajungă la un nivel uh, mai ridicat de dezvoltare. Acest raport este foarte bun pentru uh, dezvoltarea durabilă. Câteva elemente din acesta. Sindicatele și societatea civilă să fie implicați mai mult și în mod mai formal responsabilitate uh, da, acordată acestor um, organizații, de exemplu, capacitatea de a depune plângeri direct la comisie, apoi trecându-se de la responsabilitatea socială a întreprinderilor la solicitarea și obligativitatea de a face verificări. Apoi, ă, asta și în contextul minerelor, legislației privind minereurile de conflict. Apoi, evaluarea de impact uh, și evaluările de impact făcute în așa fel încât să poată fi folosite în negocieri. Apoi, stimulente, dar și sancțiuni legate de criterii foarte clare pentru uh, a um, acorda sau a retrage um, privilegiile GSP+. Noi considerăm că ar fi nevoie de un nou act delegat în acest sens. Și apoi implicarea uh, OIM în toate uh, negocierile comerciale, așa cum am făcut-o cu Uh, succes uh, în urma teribilului dezastru din Rana Plaza din Bangladesh. Toate aceste lucruri nu trebuie să fie uh, transparente și nu făcute doar de ochii lumii. Publicul va sta cu ochii pe noi și se va asigura că implementăm toate cele promise. Vă mulțumesc, doamnă Kirtan Darling, spune președintele. Urmează doamna Anne-Marie Minor acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu, și eu doamnei Beghin pentru raportul său. Aș vrea să vă atrag atenția asupra sănătății publice și drepturilor uh, lucrătorilor. Sunt lucruri foarte importante, însă, din păcate, acest uh, raport uh, crede orbește în comerțul liber. De ce credeți că lumea va fi un loc mai bun dacă mergem în direcția obiectivelor economice? E mai bine pentru mediu dacă nu transportăm uh, bunuri uh, preț de mii de kilometri și dacă oamenii folosesc produse fabricate la nivel local. Sigur că E bine că trăim într-un sat global. Nu vreau să privesc pe nimeni de cafea și de computere și de toate produsele pe care le folosește. Însă cred că comerțul uh, trebuie să fie făcut pentru un scop uh, bun, pentru un scop uh, nobil. Și lipsește această distincție în raport. Bineînțeles că această politică comercială nu trebuie să fie contrară valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Se spune acest lucru în raport, însă este important uh, să cerem uh, un aviz legat de cazurile aflate în fața Curții de Justiție. Mulțumesc, doamna Heidi Haute, la un minut. Uh, Mulțumesc. Dezbaterea de astăzi are loc într-un moment crucial pentru a vedea cum putem reintegra valorile și interesele noastre în politicile comerciale. Am avut o comunicare, Comerțul pentru Toți, din partea Comisiei și a doamnei comisar Malmström și avem de asemenea Agenda 2030, obiectivele de dezvoltare durabile. Cred că există două provocări importante aici, pentru că companiile merită ca Uniunea Europeană să susțină uh, astfel de schimbări, pentru că nicio companie în ziua de astăzi nu uh, își poate permite să uh, profite de pe urma muncii forțate sau de pe urma muncii copiilor sau uh, altfel de abuzuri. Pe de altă parte, Uniunea Europeană are un rol esențial pentru a crea climatul potrivit în țările partener am putea trage concluzii în acordurile noastre comerciale pentru a vedea cum să luptăm împotriva corupției, cum să facem ca guvernele să fie mai responsabile și cum să asigurăm libertățile necesare societății civile. Mulțumesc! Și acum, doamna Andrichene, vă rog. Mr. President, domnule președinte. Comisia recunoaște legătura între comerț, drepturile omului și standardele sociale și de mediu. Comerțul și investițiile externe sunt într-adevăr instrumente pentru a atinge obiective economice, pentru protecția drepturilor omului și pentru a atinge standarde uh, de mediu. La nivel multilateral, Comisia ar trebui să devină un lider în reformarea guvernanței OMC. OMC trebuie să își revizuiască mecanismele uh, comerciale pentru a consolida dimensiunea drepturilor omului. De asemenea, trebuie promovată monitorizarea clauzelor pentru drepturile omului în acordurile de asociere comercială. Parlamentul nostru, de asemenea, ar trebui să fie implicat mai puternic. Bineînțeles, politica noastră comercială trebuie să fie o cale de încurajare a partenerilor noștri să adopte standarde mai ridicate. Iar întreprinderile europene trebuie să-și respecte toate obligațiile, mai ales standardele internaționale în domeniul drepturilor omului, standardelor uh, de lucru. Un minut. El señor Emanuel. Merci, monsieur le président. Asta e problema cu Pașcu. Euh, les discours qui viennent d'avoir lieu en témoignent. Mulțumesc, domnule președinte. Politicile comerciale ale Uniunii prezintă numeroase îndoieli și scepticism și, spre deosebire de ce am auzit din partea dreaptă, nu este aici vorba de o problemă de comunicare, ci este vorba de realitatea trăită de cetățeni, pentru că în cazul globalizării liberale, liberul schimb aduce beneficii deseori, pentru că se spune că există perdanți și câștigători, dar adevărul e că de multe ori uh, Perdanții cunoaștem foarte bine, industria, agricultura, țăranii, serviciile publice și cei care au de câștigat sunt uh, marile companii. Deci cele două rapoarte merg în direcția cea bună și schițează acel uh, comerț echitabil. Însă, pentru aceasta avem nevoie de mai multe elemente. În primul rând, multiplicarea unor negocieri bilaterale nu înseamnă neapărat o garanție a succesului, a profitului. În al doilea rând, la fel de important, trebuie să avem uh, curajul să ne protejăm, să protejăm industria europeană, să protejăm uh, agricultura sensibilă și uh, să ținem cont de valorile noastre, așa cum au spus și colegii. Mulțumesc. Madame Grasvander. One... Doamna Grasvander, un minut, vă rog. Handel für alle. Das bedeutet... Mulțumesc, domnule președinte. Comerț pentru toți. Pentru mine ca social-democrat asta înseamnă că bunăstarea trebuie distribuită în mod echitabil în toată societatea, că standardul de viață al tuturor este îmbunătățit, nu că profită doar unii. O politică responsabilă, comercială și de investiții îi implică pe lucrători, dar și pe consumatori, deci pe toți cetățenii. De asemenea, o astfel de politică deschide mai multe șanse IMM-urilor pe, în, pe piața globală. O bună politică sprijină și protejează valorile Uniunii Europene, democrație, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Este esențial ca principiile responsabilității, durabilității să fie ancorate în toate acordurile. Standardele uh, sociale și de mediu plus uh, sancțiuni aferente trebuie să fie incluse. Trebuie să existe posibilitate de control din partea societății uh, civile de asemenea. Aștept din partea Comisiei și a Consiliului să ne ia în serios și să pună în aplicare solicitările noastre. Mulțumesc. Uh, Silva Pereira, un minut. comercial de da comisie anuncia-se como sendo para todos e baseada. Mulțumesc. O que justifica naturalmente o apoio deste. Comisia are o strategie care se bazează pe valori și pentru care are nevoie de o susținere din partea Parlamentului. Însă eu cred că alinierea între politica comercială și dezvoltarea durabilă are nevoie de o serie de măsuri foarte concrete. Uniunea Europeană trebuie să-și folosească puterea comercială pentru a promova o dezvoltare durabilă care să fie reală. Cu țările ACP este foarte important să avem o astfel de atitudine. Este de asemenea esențial ca Comisia să Um, aibă grijă de implementarea acordurilor comerciale uh, semnate sau existente. Societatea civilă trebuie și ea implicată și uh, Parlamentul trebuie să participe pentru că doar în felul acesta agenda comercială a Uniunii Europene va fi bună pentru dezvoltarea durabilă. Mulțumesc! Catch the eye și uh, îi dau cuvântul domnului Kelly. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt membru al Comisiei uh, INTA și acesta este un subiect foarte important uh, pentru mine. Acum un uh, an nu discutam neapărat foarte mult în această comisie, dar acum discutăm pentru că subiectul este foarte important, acesta al strategiei comerciale. Uh, Lucrurile sunt foarte simple. Dacă o țară poate să facă mai mult comerț cu o altă țară, atunci va avea mai multe exporturi, mai multe locuri de muncă și mai mulți bani. Acesta este rezultatul. Eu sunt uh, pentru acordurile de liber schimb pe care le avem cu Vietnam, de exemplu, pe care, care a intrat în vigoare înainte de Crăciun. Aceasta a, arătat, a ajutat atât Vietnamul, dar ne-a ajutat și pe noi. Avem un acord și cu Corea. Însă este important să mergem mai departe, iar uh, Comisia poate să meargă mai departe în această strategie, mai ales în ceea ce privește drepturile omului, drepturile civile și drepturile sociale. Și sper că se va continua cu acest acord și cu negocierile. Uh, doamna Ward, un minut. Um, thank you, Chairman. Um, Madam... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, cred că aveți deja un document care vă poate ajuta. Este un document de 20 de pagini, se numește Mandatul uh, Comercial Alternativ, care și spune Comerțul ar trebui să fie un schimb cu regiuni uh, diferite care își partajează produsele, competențele și creativitatea. Acest document a fost produs în 2014 și a fost salutat de acest Parlament chiar înainte să fiu uh, aleasă. A fost elaborat uh, prin consultări cu mai mult de 150 de organizații de societate civilă, inclusiv sindicate. Cred că trebuie să vă întoarceți la acest document. Mulți uh, dintre noi au sprijinit acest document în campaniile noastre electorale, i am folosit mesajele și continuăm să folosim cu organizațiile care au sprijinit acest document. Deci fac apel la dumneavoastră să vă întoarceți la acest document și să încercați să-i aplicați principiile. Tomașici, un minut. Hvala lijepa. Europska se unija ponosi visokom razinom ljudskih i građanskih prava, te s pravom preželjkuje da svi njezini politički, vojni i trgovinski... Trebuie să se respecte drepturile omului și drepturile civile. Și toți uh, partenerii noștri trebuie să aibă aceleași uh, standarde. Întrebarea principală este cum putem atinge însă acest obiectiv. Eu cred că uh, nu putem utiliza politicile comerciale pentru a promova ce se întâmplă în China, Rusia și așa mai departe. Cetățenilor merită și ei să le fie protejate drepturile. Cu toate acestea facem afaceri cu ei toți și refuzăm să semnăm acorduri de liber schimb până când situația se îmbunătățește. Este o atitudine critică care îi rănește pe cetățeni și mediul de afaceri. Face ca uh, experții noștri să nu poată să își folosească competențele și uh, este importantă promovarea relațiilor cu toată lumea, respectând drepturile omului la toate nivelurile. Trebuie să facilităm aceste acorduri în general. Mulțumesc! este debate reflete as contradições profundas de um sistema neoliberal assente no livre comércio e na base de uma lógica puramente. Mulțumesc. Spune domnul Viegas. În comerțul internațional este vorba numai de profituri. Există reguli vagi care îi care nu îi ajută cu nimic pe cei care sunt exploatați și în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene. Clauza de salvgardare în, acordul, în acordurile cu Uniunea Europeană sunt întotdeauna, este întotdeauna pusă sub semnul uh, întrebării, chiar dacă au loc uh, încălcări ale drepturilor omului în fiecare zi, printre altele și în Palestina liber, va exista întotdeauna liber uh, schimb um, și abuzuri din partea marilor întreprinderi, dar tocmai de aceea avem nevoie de un nou model. Comerțul se află în centrul Uniunii Europene, care deține o treime din comerțul mondial. Este cel mai mare bloc comercial din lume și cel mai mare promotor al drepturilor omului uh, în relațiile comerciale. Însă nu trebuie să ne complacem. Există deja un motor global de creștere în Asia. În viitor, 90% din creșterea globală de la nivel mondial va avea loc în afara Uniunii Europene. De aceea, dacă vrem să susținem locurile de muncă în Uniunea Europeană și dacă vrem să ne apărăm poziția ca principali promotori ai valorilor universale, uh, prin uh, comerț, nu avem uh, timp de pierdut. Este absolut necesar uh, să ne revitalizăm acordurile existente, să ratificăm cât mai rapid posibil pe cele care au fost deja încheiate și să creăm uh, o dezbatere politică uh, mai informată în negocieri. Domnul Marias. Mulțumesc. Până acum, uh, strategia Uniunii Europene în politica de investiții și comercială se baza pe, zice-se, transparență și valori în interesul cetățenilor. Mai exact, cu EFSI, uh, fondul domnului Juncker, se prevede atragerea de peste 350 de miliarde de euro investiții. Însă Grecia, uh, care este în pragul uh, falimentului, uh, Greciei s-au promis 42 de proiecte, dar numai două au fost puse în aplicare. Apoi, <clears throat> prin acorduri precum TTIP, se dorește distrugerea agriculturii europene și delocalizarea activ unor activități în detrimentul IMM-urilor. Trebuie... Uh, domnul Polciac. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Paní komisařko, jako červená niť se touto diskuzí táhne otázka. Mulțumesc Există un fir roșu în toată această dezbatere și anume dacă este posibil un comerț și mai echitabil decât cel care există astăzi. Și eu cred că da, însă trebuie să ne dăm seama că este important pentru Parlament să-și îndeplinească rolul pentru a ajunge la mai multe acorduri comerciale. Trebuie să ținem cont de faptul că dacă o anumită piață este părăsită de o companie europeană, din cauza problemelor de drepturile omului, atunci un alt antreprenor intră în mod normal pe acea piață și, în general, el este lipsit de scrupule. Aș vrea să subliniez aici faptul că drepturile omului pot fi văzute din mai multe puncte de vedere, din punctul de vedere universal sau din alte perspective. Și n-aș vrea să scad aici importanța drepturilor omului, însă anumite uh, zone geografice ar putea avea o cu, a, cu totul altă perspectivă decât a noastră. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Sar, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. President, and thank you all. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere interesantă. Cred că a fost o dezbatere foarte bună și, într-adevăr, uh, ați făcut uh, sugestii uh, foarte valoroase, atât în intervențiile orale cât și în rapoarte. Când Comisia și-a prezentat strategia comercială, a avut trei obiective principale. În primul rând, ca acordurile comerciale pe care le încheiem să aibă efecte și să aducă beneficii pentru consumatori, pentru cetățeni și pentru um, companiile noastre noastre. Comerțul uh, poate fi o resursă formidabilă de combatere a sărăciei uh, și de asigurare a prosperității. Dar, bineînțeles, lucrurile trebuie să fie uh, așa cum trebuie și pe asta se concentrează acordurile comerciale. Trebuie să integrăm și aspecte moderne, precum servicii, comerț electronic, dreptul de proprietate intelectuală și apărarea industriei manufacturiere importante din Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că consumatorii primesc cu adevărat uh, beneficiile acordurilor comerciale și pentru IMM-uri, de exemplu, am propus crearea unui website special pentru IMM-uri pentru ca aceștia să știe care sunt acordurile comerciale pe care le încheiem. Al doilea obiectiv era să punem accentul pe valorile Uniunii Europene. Nu putem să rezolvăm toate problemele legate de drepturile omului din întreaga lume, dar putem să uh, contribuim dar trebuie să fim realiști, trebuie să avem o abordare mai cuprinzătoare, trebuie să folosim diferite politici, politica comercială, politica uh, de dezvoltare durabilă, politica de externe, într-o manieră mai inteligentă. Putem să facem mai multe și să aplicăm aceste valori. Există capitole despre drepturile omului, drepturile sociale, valorile fundamentale. Acestea sunt uh, obligatorii și avem și mecanisme de soluționare a disputelor. Dar vrem să mergem uh, și un pas mai departe. Am început uh, negocierile recent cu Mexim, Mexic și scopul în mandatul nostru este chiar să combatem și corupția. Am făcut acest lucru împreună cu Parlamentul, uh, Consiliul și Comisia pentru ca, măcar la nivel politic, uh, să avem acordul privind mineralele provenite din zonele de conflict și eradicarea torturii. Un al treilea obiectiv era creșterea transparenței. Cetățenii vor să fie implicați, vor să fie incluși, vor să știe ce înseamnă comerțul este un lucru care a devenit uh, tot mai uh, pregnant în ultima vreme și nu este o, evolu- este o evoluție care nu trebuie decât să fie salutată. Este o evoluție majoră în politica noastră, iar scopul nostru este ca politica comercială să fie cât mai transparentă cu putință. Cu TTIP uh, mergem cât se poate de departe și vreau să facem acest lucru și cu alte acorduri comerciale. Bineînțeles că putem să facem mai mult pentru a-i implica pe cetățeni. Aceasta este sarcina Comisiei, este sarcina statelor membre, dar este și sarcina dumneavoastră. Să-i implicați pe cetățeni, să-i ascultați și să țineți cont de întrebările lor dar uh, și să fiți fermi când este nevoie. Avem uh, nevoie și de capitole legate de egalitatea de gen. În uh, studiile de impact ținem cont de aceste lucruri. Apoi, în GSP Plus se vorbește despre respectarea Convenției împotriva discriminării. Dar sigur că trebuie să facem mai multe și suntem bucuroși să ținem cont de sugestiile dumneavoastră. Munca copiilor este un alt domeniu important și acum câțiva ani am publicat un document de lucru al Comisiei cu privire la um, formele grave de muncă a copiilor. Cele mai grave forme au loc în uh, sectoarele uh, necomerciale. Este greu să monitorizăm situația, dar facem asta îndeaproape cu uh, partenerii noștri comerciali în cadrul sistemului de monitorizare GSP+. Și vom continua să facem eforturi în acest sens. Este bine că avem această dezbatere despre politica comercială. Comisia trebuie să facă mai multe, Parlamentul European trebuie să facă mai multe și și statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru ca acordurile pe care le încheiem să fie în beneficiul cetățenilor noștri și să fie completate de politici sociale și de măsuri de protecție. Acum, la nivelul Comisiei, vrem să vedem cum poate fi utilizat mai inteligent fondul de ajustare la globalizare, astfel încât să îi putem uh, Uh, sprijini pe cei care vor să beneficieze de pe urma comerțului și globalizării. Și bineînțeles, uh, avem uh, în vizor mai multe țări pentru încheierea de acorduri comerciale, țări dezvoltate, dar și țări în curs de dezvoltare și vom face asta pe baza valorilor noastre. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această dezbatere, vă mulțumesc, stimați eurodeputați, pentru această dezbatere și vă invit să continuăm să lucrăm împreună pentru a ne asigura că comerțul este este responsabil și sustenabil. Mulțumesc. Sar, doamna Forența, două minute. Grazie, președinte. Eu voglio... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în concluzie, să mulțumesc raportorilor din umbră care, cu care am cooperat foarte bine. Multe dintre recomandările făcute de Parlament nu au fost luate în considerare de Comisia Europeană. Astăzi vorbim despre drepturile sociale, umane uh, și de mediu. Acestea nu pot fi sacrificate pe altarul uh, schimburilor comerciale. Avem nevoie de o reformă a OMC pentru a garanta drepturile omului, OIM trebuie să fie observator uh, permanent la OMC. Avem nevoie de clauze despre drepturile omului pentru ca ele să fie cât se poate de obligatorii. Trebuie să introducem posibilitatea de derogare la acordurile, comer- de la acordurile comerciale dacă aceste drepturi ale omului nu sunt respectate. Uh, Trebuie să, uh, de asemenea, să ancorăm cele 8 plus 4 convenții ale OIM în uh, Uniunea um, Europeană. Avem nevoie de criterii clare pentru uh, um, domeniul mediului. Trebuie să lucrăm la proprietatea intelectuală trebuie să trecem de la responsabilitatea socială a întreprinderilor voluntară la obligații clare pentru întreprinderi regret că trebuie să, îl, să repet acest lucru, dar nu cred că cu TTIP și CETA sunt pe drumul pe cel bun. Mai multă uh, transparență, mai multă legitimitate ar însemna accesul tuturor la aceste documente, uh, drepturile omului care să nu fie supuse sub profiturilor. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere, toți cei care și-au adus contribuția la acest raport, pentru că nu a fost deloc ușor. E vorba de un compromis între idei foarte diferite, în special în ceea ce privește comerțul. Am văzut uh, astăzi aici uh, cum uh, Există poziții împotriva uh, comerțului liber sau alții care doresc să susțină uh, libera concurență. Însă, până la urmă, am reușit să ajungem la un mesaj uh, univoc și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Sper să se confirme mâine la comisie. Mesajul principal este că avem nevoie de un motor de dezvoltare și de bunăstare. Și nu doar pentru cetățenii europeni, ci și pentru cetățenii din restul lumii. Nu e vorba aici de știință uh, precisă, ceea ce am reușit prin acest raport, dar este un pas important înainte. Aș vrea să subliniez încă o dată că uh, ceea ce nu funcționează uh, poate apărea peste tot și ceea ce este important este să promovăm schimbări pentru a ajunge la o economie susținută. Datoria noastră este să aducem progrese și cred că prin acest raport, prin această strategie, de fapt ambele rapoarte au uh, pus bazele pentru ca comerțul să meargă pe drumul cel bun, pentru a aduce mai multă bunăstare și nu doar să crească procentajul de comerț fără să se știe cine are de câștigat. Așa că vreau să vă mulțumesc și sper ca mâine să avem un vot în linie cu această poziție. Mulțumesc! Comună este închisă.